Următoarea ședință va avea loc mâine, joi, 9 iunie, de la ora 9 dimineața. Uh, o ordine de zi a fost publicată, poate fi accesată de asemenea pe site-ul Parlamentului European. Ședința se suspendă acum. Vă urez tuturor o noapte plăcută. Mulțumesc!